care a intrat în vigoare pe 15 februarie. Vă propun să uh, considerăm că aceste mandate sunt valabile. Nu există obiecții. Atunci uh, ele sunt considerate valabile. Eurodeputatul Roger Helmen mi-a comunicat că nu mai este membru al grupului ECR și că începând cu 5 martie anul curent uh, se alătură grupului EFD. din partea uh, grupurilor